și documente suplimentare pe acest subiect sunt disponibile pe site-ul special al Parlamentului. Președintele a transmis aceste nominalizări Comisiei pentru Petiții. Pe 3 decembrie 2019 va avea loc o audiere a candidaților. Toți membrii pot participa. Domnule Rivier, în ceea ce privește uh, procedura și regulamentul de procedură. Da, e Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește regulamentul de procedură, în uh, adunarea noastră, uh, de cele mai multe ori, avem o sonerie înaintea votului. Ieri, mai mulți colegi nu au fost prezenți la vot din cauza că nu a funcționat această sonerie în, întregul, în toate clădirile Parlamentului European. Merci. Il semblerait, et la rumeur Zvonul este că a fost pentru a nu întrerupe discursul președintelui Juncker. Aș vrea să vă rog să uh, negați acest lucru și să uh, analizați uh, situația în care colegii până la urmă nu au putut vota ieri. Mulțumesc, domnule Rivier. Nu sunteți singurul care s-a adresat serviciilor Parlamentului. Um, analizăm ce s-a întâmplat doresc să urez bun venit în plen domnului George Țereteli, președinte al adunării parlamentare a OSCE. Ne bucurăm să îl avem alături de noi în uh, tribuna diplomatică domnului pe, ne bucurăm să-l avem alături de noi pe domnul Țereteli. Domnule Eh, Țereteli. Este o onoare pentru noi să vă urăm bun venit. Vă urăm uh, discuții fructoase în Parlamentul European. Trecem acum la voturi. Votăm uh, bugetul uh, general pentru 2020. Pentru majoritatea voturilor este nevoie de o majoritate uh, absolută. Acum ea este de 375 de voturi. Rubrica 1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 1069 uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1070 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1078 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1079 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 963 pentru, Are cineva îndoiel referitor la 1079? Se pare că nu este cazul, atunci este respins. Se dorește verificarea, verificăm. 1079 s-a deschis votul. Am alea abgestimt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 963 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Privind regulamentul de procedură, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă solicit să um, mergeți într-un ritm mai um, lent uh, pentru că interpreții nu fac față și um, cei care nu înțeleg germană nu știu unde votăm. Da, așa mi-au spus și serviciile, spune președintele. O să încercăm să găsim o viteză rezonabilă. 964 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 902 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 devine caduc. 991 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 991. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. De altfel, este suficient numai să strigați cec, nu să faceți o revoluție întreagă dacă aveți uh, impresia că nu am uh, văzut bine uh, rezultatul votului. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 devine caduc. 1106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 270 caduc. 1107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 993 caduc. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 1032 caduc. 1034 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1033 caduc. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1036 caduc. 1113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1035 caduc. 1264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 999 caduc. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 554 pentru, doriți să verificăm 522. Uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 554 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435 pentru, verificăm înainte 434, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 989 și 280 sunt caduce, 559 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 912 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1001 devine astfel caduc. 1002, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 699 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 560 și 1000, prima parte, devin caduce. Rubrica 2, vot prin apel uh, nominal, vot în bloc, S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 1077 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 998 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1080 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1081 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 984 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1045 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1003 devine caduc. 1206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a simțit cineva neînțeles la 1206? Se pare că nu este cazul. 1029. Mă scuzați, spune președintele, devine caduc 1029. 1030. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1027. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Verificăm 1027, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. abgelehnt. Se respinge. Domnule Domnule președinte, e ridicol. Nu putem urmări, e prea repede. Interpreții nu pot urmări, spune domnul Forman. Trebuie să încetiniți. Am lucrat la acest buget și poate e o idee bună să votăm cum trebuie. Also, nochmals, meine Damen und Herren. Încă o dată, doamnelor și domnilor, spune președintele. Herr Kollege, wenn Sie meine Antwort nicht anhören wollen, dann werden Sie Domnule coleg, dacă nu mi-ascultați explicația, nu o să înțelegeți mai nimic. Fac eforturi, înțeleg că uh, interpretarea în engleză este ceva mai înceată decât de obicei. 1027 se respinge. 561 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. 1000 CP2. De asemenea, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Am ale abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 1050 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul 4, uh, vot prin apel nominal la rubrica 3, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 986 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 987 devine caduc, 1047 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 141 devine caduc, 1226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1048 devine caduc. 1082 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 927 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 988 caduc. 925 CP1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1037 devine caduc, 1038 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O... Verificăm 145. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 1246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 1246, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 1222. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 caduc. 1223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 caduc. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, 151 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 152 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 806 CP1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 caduc. 454 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 caduc. 1263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 616 caduc. Rubrica 4, blocul 5 de amendamente, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 539 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 549 caduc. 1040 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1039 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1041 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1042 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamente identice 579, 1043, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Două amendamente identice, 580 și 1044, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 1215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 146 caduc, 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 589 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1265 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 591 caduc. 592 vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 1075. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 765 pentru, verificăm înainte, 246. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 765 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 765. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 403 pentru, ba nu, mă scuzați, 403 devine caduc. Rubrica 5, Comisia. Blocul 6 de amendamente, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 595, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 1061 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1062 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1063 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1064 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1065 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1066 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1067 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1068 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul 7 de amendamente, rubrica 5, Parlamentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 628 pentru, Stimată colegă, vă rog. Hi. Um, yeah, the, the... Da, uh, votul pentru noi votul n-a fost deschis și n-am putut să votăm. Also, auch hi, Frau Kollegin. Ähm, bei Block 7. Bună ziua și noastră. La blocul 7 nu a fost vot prin apel nominal, tocmai de aceea a fost suficient votul cu ridicarea mâinii. 628 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 636 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 646 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 647 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Rubrica 5, Curtea de Justiție, bloc, uh, blocul 8 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rubrica 5, Curtea de Conturi, blocul 9 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rubrica 5, cese, bloc, blocul 10 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Comitetul uh, regiunilor, blocul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rubrica 5, Ombudsmanul European, blocul 12 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rubrica 5, oficialul pentru protecția datelor, blocul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rubrica 5, Serviciul European de Acțiune Externă, blocul 14 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm. Amendamentul 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 678 caduc. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 679, caduc 680 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 681, caduc 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A Vedeți, uh, ați mers prea repede, domnule Forman. 682 caduc, 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 683 devine caduc. 1250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 684 uh, și 250 devin caduce. Mai avem un amendament privind uh, cheltuierile în afara CFM, amendamentul 1046 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul. La 1046. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge proiecte pilot și măsuri pregătitoare, votul 15, blocul 15 de amendamente. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu acesta toate celelalte amendamente uh, devin caduce la acest uh, punct. Pentru Consiliu are cuvântul domnul secretar de stat Tilikainen. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Parlamentul European a adoptat amendamente la poziția Consiliului privind proiectul de buget pentru anul financiar 2020 iau notă de diferențele dintre pozițiile instituțiilor noastre în ceea ce privește proiectul de, de buget pentru 2020 prezentat de Comisie. Astfel, uh, în capacitatea mea de președinte al Consiliului, sunt uh, de acord ca președinte Parlamentului European uh, să Continuă în conformitate cu articolele cu articolul 314, mă scuzați. Ausschuss. Oh, Einberufen eine Schlussabstimmung. Mulțumesc. Nu este nevoie de un vot final. Putem continua cu raportul colegelor Holmeier și Gardia Zabal Rubial. Începem cu aliniatul 1, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, Încă o dată, pentru amendamentul 1. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alea abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original devine caduc. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 74 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 75, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 76, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 23, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 42. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. 38. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Uh, se uh, adoptă 39 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 35. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 se respinge. A treia parte devine caducă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 30, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 68 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 58 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 48, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respinge 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 49, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60... Verificăm înainte 63. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 64. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 55, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 37, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 14 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 15. 15 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 31. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 35, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 19 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog încă o dată, cine este pentru a doua parte de la 19? Împotrivă, abțineri. Să verificăm. Avem un grup care nu dă semne cum vrea să voteze. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Era la limită, se respinge. A treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm a treia parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Da, se mai schimbă lucrurile când toată lumea spune cum are de gând să voteze. 20. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Avem amendamentul 40, modificat de un amendament oral din partea domnului Willumsen. Mulțumesc. Aș avea un amendament oral. Am fost abordat de mai mulți care doresc să-l sprijine, dar sunt îngrijorați de consecințele pentru refugiați și societatea civilă. De aceea propun acest amendament oral care înseamnă că întregul amendament, inclusiv cel oral, vor fi așa, vor îngheța toate, se vor îngheța toate uh, fondurile pentru Turcia, și aici amendamentul oral, cu excepția ajutorului către societatea civilă și refugiați, până la finalul invaziei Siriei de Nord. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Willumson. Sunt obiecții? Also, bei, wenn ich das noch mal erläutern darf. Es... Să explic. Nu avem uh, intervenții. E vorba numai dacă sunt uh, obiecții sau nu. Și cine obiectează trebuie să se ridice în picioare. Văd mai mulți decât 40 de colegi. Asta înseamnă că nu acceptăm amendamentul oral, votăm amendamentul 40 în forma sa inițială. Pentru, împotrivă, nu îmi dau seama foarte bine, verificăm electronic, s-a deschis votul. Amendamentul 40 în forma sa inițială haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 16. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Rezoluția în totalitate, așa cum a fost modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am da A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la raportul Sarvama. Uh, deci uh, votăm uh, întreaga decizie, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi moțiunea de rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu raportul Garcia Munoz. La fel, descărcare, o decizie, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă rezoluția în totalitatea ei, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la um, rezoluția privind uh, obiecția în temeiul articolului 12, 112, evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor. Avem un vot unic. Doresc să folosesc această oportunitate, dragi colegi, pentru că mulți dintre noastre sunt noi. Doresc să vă atrag atenția să vă lăsați cartela de vot în consolă până când se stinge luminița a consolei dumneavoastră. Dacă scoateți cartela de vot înainte, votul dumneavoastră se va pierde. Deci, nu se calculează nici da, nu, abțineri, nici participarea la vot. Așadar, votăm rezoluția în totalitatea sa, vot prin apel nominal, este nevoie de majoritate absolută, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea, s-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Vă rog să onorați uh, votul rapid printr-o părăsire rapidă a sălii, astfel încât să putem trece la explicațiile de vot. Ca de obicei, colegii care se mai blochează pe culoare vor fi numiți. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, îmi cer scuze, e vina mea, Aș dori să-i dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ia act de uh, actul adoptat de către Parlament în conformitate cu procedurile și pașii procedurali din regulamentul privind comitologia numărul 1107. Ca atare, sunt încredințate uh, competențe de punere în aplicare Comisiei în acest domeniu. În același timp se abrogă actul uh, precedent. Comisia uh, continuă să uh, pună în aplicare acum uh, actul legislativ privitor la uh, stupărit. Domnul domnule comisar, și îmi cer scuze, a fost vina mea. Am să-i rog, deci, pe colegi să părăsească în timp util uh, sala, pe acei colegi care nu doresc să participe la explicațiile de vot. Da și ca de obicei, după o vreme, am să încep să îi numesc pe colegii care stau pe culoare și am să-i rog să părăsească sala. Deci cine se dorește numit în procesul verbal al reuniunii poate să rămână să discute. So, Domnule Galer, domnule McAllister, doamna Calniete, domnule Weber, Doamnă metsola herr kollege mcallister herr kollege gahler herr kollege weber frau kollegin kalniete herr kollege danjean! So. Dann beginnen wir mit den Stimmerklärungen. În regulă. Începem cu explicațiile de vot. și începem cu explicațiile la raportul colegelor Holmeier și Gardia Zabal Rubial, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, toate secțiunile. Începem cu domnul Lundgren. Eh, Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Tocmai am votat bugetul general partidul meu a votat împotrivă. Fiindcă se irosesc bani, sume uriașe de bani, nu am ținut cont de faptul că Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Trebuie redus bugetul. Iar acum se întâmplă exact inversul, se cere majorarea bugetului. Uh, se aruncă bani pe fereastră în diversele instituții și lucrurile se agravează. Curtea de conturi a arătat că Consiliul de Ministri a cheltuit o sumă uriașă pe sticle de șampanie. Se umplu pur și simplu cramele și iată, are bani cheltuiți pe uh, cine, pe cine bogate cu banii contribuabililor sau pe mobilă de lux. Trebuie să se pună capăt asemenea, asemenea irosirea banilor. Frau McGuinness. Domnule Lambert, domnule Bütikofer, doamna McGuinness, domnule Caras. Mulțumim, domnule Lundgren. Urmează colegul Keller. Uh, Voiam să mă refer la uh, vizita efectuată în Palestina. Trebuie să vezi la fața locului ce se întâmplă acolo. Deci, uh, restau, re, restabilirea, refinanțarea um, uh, UNRWA este foarte importantă pentru a găsi o soluție cu două state pentru a pune capăt crizei din Orientul Mijlociu. Uh, implicațiile asupra um, traiului cetățenilor uh, um, sunt foarte grave, de aceea cred că trebuie reinstituită finanțarea în regiune și ar trebui ca uh, UNRWA să beneficieze din nou de participarea tuturor la masa negocierilor. Sunt oameni care trebuie să fie implicați în programe pentru refugiați, sunt bani care ar ajunge la copii care trebuie să meargă la școală. Este vorba de uh, sprijinul pe care uh, dacă am acorda un astfel de sprijin uh, fără să creștem niciun fel, niciun fel finanțarea, practic ne facem compliși cu forțele negative din regiune. Mulțumesc. Domnule Cioloș. Mulțumim, domnule Keller. Urmează domnul Weimers. Mulțumesc, domnule președinte votez împotriva întregului proiect de buget, pentru că e prea mare și plin de risipă. Sarcinile de bază ale Uniunii Europene, cele patru libertăți, ar putea fi finanțate cu mult mai puțin bani. Motivul pentru care vorbesc în uh, germană este că doresc să folosesc această oportunitate pentru a-i spune domnului Manfred Weber, sau a-i adresa următoarea întrebare domnului Manfred Weber, președintele PP. Cu siguranță, domnule Weber, în calitate de conservator, doriți să mențineți impozitele la un nivel rezonabil. Dar atunci, de ce ați făcut acest uh, cadou uh, cu, pentru bilete Interrail uh, în valoare de 25 de uh, milioane? de ce ați venit, cum, cum se face că ați ajuns la o idee atât de socialistă? Contribuabilul european ar uh, fi foarte mulțumit dacă am găsi cum să vindecăm acest socialism. Mulțumim, domnule Weimar, spune președintele. Urmează pentru un minut domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, votat pentru acest proiect de buget, fiindcă există multe tendințe pozitive. Ce e important pentru noi este Frontexul. E nevoie de mai multe fonduri pentru Frontex, dar și pentru Erasmus, care reprezintă un program foarte important ce sprijină mobilitatea în rândul tinerilor și învățământul un instrument indirect uh, pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Pentru mine, pozitiv este faptul că o cincime din buget uh, merge către programe de mediu pentru a combate schimbările climatice. Noi uh, discutăm dacă despre combaterea schimbărilor climatice în Uniunea Europeană, iar acest buget este o dovadă că, într-adevăr, în Uniunea Europeană luptă împotriva schimbărilor climatice. Am uh, votat pentru și sper că, până la urmă, că discuțiile vor duce de la aprobarea sa de către toate instituțiile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pospișil. Domnul Carthy are cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Eu nu pot susține raportul acesta din cauza accentului pus pe aspectele militare. Eu reprezint o țară neutră și sunt mândru de asta, nu e corect, după părerea mea, ca Uniunea Europeană să, ne, să facă presiune asupra noastră în Irlanda pentru a ne îndrepta în direcția unei armate europene. Trebuie să combatem această idee și ăsta e motivul pentru care nu mă pot susține. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cathy. Doamna Șoidrova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi cetățeni prezenți în această sală. Eu am uh, fost pentru acest proiect de buget pentru 2020, fiindcă include soluții foarte importante pe care le sprijinim, cum ar fi programul Erasmus, învățământul pentru tineri, mobilitatea tinerilor. De asta avem nevoie. În ultimii șase ani, Uniunea Europeană a sprijinit uh, crearea de 14 milioane de noi locuri de muncă datorită bugetului. Eu uh, Mă bucur că s-au respins unele propuneri în ceea ce privește pacul care unii doreau să-i se pună capăt. E bine că s-a respins această propunere, fiindcă avem nevoie de această politică agricolă comună. Pe de altă parte, s-a hotărât stoparea finanțării uh, pentru uh, discuțiile de preaderare cu Turcia. Foarte bine, dar nu putem să punem capăt activităților care îi sprijină pe tineri și societatea civilă și democrația în Turcia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova. Dați-mi voie să vă spun că nu se obișnuiește să vă dați acordul sau dezacordul Domnul Le Breton are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Asemenea, colegilor din Adunarea Națională a Franței, m-am opus amendamentului 37 din raportul Holmeier depus de grupul de extremă stângă pentru că acesta solicită eliminarea politicii agricole comune. Politica agricolă comună poate face obiectul unor uh, critici, dar nu se pune problema să fie înlocuită cu un alt sistem care să redea statelor membre responsabilitatea uh, pentru uh, politicile lor agricole. Deocamdată PAC există și tot ce putem face face pe termen scurt este să menținem PAC profitând de renegocierile menite să o îmbunătățească. Aș dori să se plafoneze sumele acordate marilor exploatatori pentru a se pune mai mult accentul pe micile exploatații. Obiectivul este de a apăra un, o agricultură de calitate și de dimensiuni omenești care reprezintă un element constitutiv al identității Franței, franceze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Le Breton. Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că am votat pentru acest proiect de buget pentru anul următor, fiindcă acesta este destul de ambițios și uh, în ceea ce privește anumite programe importante, cum ar fi PAC-ul, de pildă, care are nevoie de mai multe resurse, nu numai pentru agricultori, ci pentru a stopa uh, depopularea zonelor rurale. Și Erasmusul este foarte valoros. Vreau să subliniez amendamentul 20 care s-a aprobat cu